Uh, <clears throat> Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta a fost o prezentare foarte interesantă despre situația din Sudan, una pe care probabil doar dumneavoastră și câteva alte persoane ar fi putut o face, fiindcă vorbiți din proprie experiență în ceea ce privește reconcilierea în țara dumneavoastră. E un program foarte ambițios acesta pe care ni l-ați prezentat pentru Sudan. Și în acest context, aș vrea să vă spun că astăzi, mai târziu, comisia noastră va discuta cu procurorul șef al Tribunalului Penal Internațional, pe care îl sprijinim, despre activitatea sa. După părerea dumneavoastră, ce ar trebui să spun eu acestui procuror șef? În al doilea rând, de ce, domnule președinte, și vă pun această întrebare în cel mai prietenos mod cu putință, deci de ce e nevoie de atât de mult timp pentru a acționa împotriva atrocităților pe care le vedem că se întâmplă în Africa? De ce nu se încearcă o mișcare anticipatorie? Nu vă pun această întrebare direct, ar trebui să o pun lui Jean, să pun lui Jean Ping, dar această întrebare trebuie pusă. De ce trebuie să sufere atât de mulți oameni, milioane de oameni și sute de mii să moară înainte să facem ceva? Știu că stau alături de președintele Burundiului, deci nu mă refer doar la Sudan. De ce e nevoie de atât de mult timp pentru a salva vieți omenești? Yes, these are important questions. <laughs> And, uh, I... Niște întrebări foarte importante. Acum doamna de Kaiser va avea cuvântul. Este observator șef al misiunii europene de observare a alegerilor în Sudan. Doamna Kaiser, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnilor președinți pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și mai ales pentru acțiunea în favoarea păcii pe care o derulați, mai ales eh, domnul Mbeki care acționează de atât de mult timp. Sper că aceste alegeri se vor derula în 11 aprilie, ceea ce pare să fie mai mult sau mai puțin sigur, dar sper că acestea să se deruleze astfel încât să ducă spre pacificarea Sudanului. Din acest motiv, Uniunea Europeană a hotărât să trimită o misiune atât de mare acolo pentru a transmite un semnal clar în care să spună că susține și va susține acest proces de pace orice ar fi. N-am să mă refer acum la Tribunalul Penal Internațional sau la data alegerilor. Știm cu toții ce se spune pe aceste subiecte. Aș vrea să vă întreb care este perspectiva dumneavoastră asupra rolului Uniunii Europene în, fața, în faza preelectorală și în această parte a procesului de pace. Nu vorbesc despre rolul statelor membre. Vă întreb în acest proces vedeți un, un rol jucat de Uniunea Europeană, care până acum poate că a apărut oarecum absentă? Credeți că în cele din urmă am reușit să avem uh, o colaborare, că Uniunea Europeană ar putea să joace un rol în această etapă și după alegeri? Mulțumesc! Mulțumesc și acum aș dori să o rog pe doamna Gomes, care este șefa misiunii europene de observare a alegerilor, să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Mbeki pentru această prezentare N-am să intru în detalii cu privire la aspectele pe care le-ați detaliat aici, cum ar fi justiția în Darfur și viitorul Sudanului pre- prevăzut în acordul Narvașa. Însă aș vrea să mă refer la aspectele legate de pregătirea alegerilor. În presă astăzi am citit uh, o declarație a președintelui Abashir spunând că le veți tăia degetele observatorilor și veți uh, distruge pe aceștia. Mă gândesc că ați spus asta uh, ca o sugestie um, conform cărea poate alegerile ar putea să fie amânate. Și aș vrea să știu ce părere aveți cu privire la aceste declarații care au apărut în presă. Și dacă există posibilitatea ca și observatorii interni să participe alături de cei externi la aceste misiuni de observare. Am vrea să știm dacă Comisia Electorală poate să fie cu adevărat independentă și să acționeze în cazul posibilelor probleme care ar putea apărea fiindcă dacă există o libertate a presei, atunci vorbim despre un adevărat proces electoral. Și aș vrea să știu dacă sunteți sigur că vă de- puteți declara mulțumit cu condițiile pentru observarea procesului de numerare a voturilor. Este un element esențial al oricărui proces electoral și am văzut de multe ori că, deși lucrurile se desfășoară bine în ziua alegerilor, apar probleme la numărătoarea voturilor. Am vrea să știm care sunt părerile dumneavoastră pe aceste subiecte și dacă credeți că e bine să intrăm și în detalii. Mulțumesc, doamna Gomes, spune președintele, și acum Aș dori să îi dau cuvântul domnului președinte Mbeki să ne dea răspunsurile la această primă rundă de întrebări. Vreau să vă spun că mai există patru alți colegi care doresc să intervină cu întrebări, însă acest lucru se va, întreba, se va întâmpla după ce dumneavoastră, domnule președinte, dați răspunsurile. Aveți cuvântul. Eh, With regard to the În ceea ce privește procurorul șef de la Tribunalul Penal Internațional, după cum știți, am uh, avut discuții cu domnia sa în ceea ce privește aspectele de justiție din Darfur. În urma acestor discuții, ni s-a spus că trebuie să înțelegem că TPI este un uh, tribunal, o instanță de ultim resort și că ar trebui să aibă o acțiune care să completeze, să fie adițională sistemului juridic intern unui stat. Și că TPI a emis o serie de mandate referitoare la Sudan. și că ar trebui să considerăm aceste mandate ca fiind un fapt, fiindcă singura modalitate de a le modifica este să ne adresăm instanței, să cerem judecătorilor să le uh, modifice. Deci ne-a sugerat să considerăm acele mandate ca fiind o stare de fapt. Însă ne-a spus că nu este posibil ca TPI să se ocupe de toate crimele care au fost comise în Darfur. Și de aceea, pentru grupul nostru de nivel înalt, este important să vedem ce se poate face la nivel intern în Sudan pentru a putea să ne ocupăm de toate aceste crime. Și Tribunalul Penal Internațional ni s-a spus că nu intenționează să înlocuiască un sistem juridic intern, oricare ar fi acesta. Și în ceea ce privește cazurile din Sudan, la momentul respectiv ne-au spus că nu aveau intenția să acuze pe nimeni altcineva să emită alte mandate. Deci, principala sarcină, în acest sens, devine, revine sistemului intern. Deci am discutat lucrurile în acest context, s-au făcut o serie de sugestii cu privire la uh, justiție și la reconciliere, inclusiv sugestii care au în considerare iau în considerare problemele cu care se confruntă populația din Darfur și anume că um, această populație nu are încredere în independența sistemului juridic din Darfur. Și atunci ne, ne-am gândit la sugestii cu privire la modul în care să insuflăm din nou încredere în rândul victimelor acestor crime. S-a vorbit despre un tribunal hibrid și așa mai departe, adică să vină judecători, anchetatori, procurori din afara Sudanului care să ne ajute sistemul nostru intern în procesele de urmărire penală, investigare. Sunt sigur că domnul Ocampu vă va relua aceste, va relua aceste idei și vă va da și detalii. Sunt sigur că ne va spune exact care este situația. Și faptul că există o comunicare foarte bună între noi și TPI. E clar că trebuie să lucrăm la sistemul intern de judiciar. În ceea ce privește celelalte întrebări, Uniunea Europeană chiar și acum este un partener foarte important al Uniunii Africane și asta la mai multe niveluri, inclusiv și în special în ceea ce privește procesul de pace și rezolvarea, soluționarea conflictelor. Și această cooperare trebuie să fie susținută pe termen lung. Uniunea Europeană deci se implică, noi colaborăm îndeaproape cu trimisul special al Uniunii Europene pentru Sudan, domnul Brian, și sunt sigur că vom continua să facem acest lucru și pe viitor. Azi dimineața ne-am întâlnit cu comisarul pentru dezvoltare și am uh, spus că în cadrul grupului nostru la nivel înalt e nevoie de sprijin din partea Uniunii Europene, fiindcă grupul nostru trebuie să fie capabil să-și construiască propriile sale competențe de a oferi consiliere cu privire la diverse probleme, fie că e vorba de resursele de petrol, de frontierele naționale și de aceea avem nevoie noi în cadrul grupului nostru de sprijin din partea Uniunii Europene să ne ajute să avem capacitatea de a oferi consiliere în acest sens uh, într-un mod foarte bine pregătit. Deci, evident, va fi nevoie de un astfel de sprijin cum spuneam, am vorbit cu Comisarul pentru Dezvoltare și am spus că dacă ne gândim, de exemplu, la chestiunea Darfurului, unul dintre elementele esențiale cu privire la acel conflict, după părerea populației, are legătură cu dezvoltarea. Datorită modului în care Sudan a evoluat de-a lungul istoriei sale și datorită monopolizării eh, puterii de către o grupare minoritară, uh, s-a ajuns la o marginalizare a populației de acolo. Și dacă vrem o soluționare a conflictului din Darfur, aspectele de dezvoltare uh, sau dezechilibrele care există în domeniul dezvoltării trebuie să fie rezolvate și trebuie să echilibrul trebuie să fie restabilit. Un lucru foarte important am discutat de asemenea cu domnul comisar cu privire la faptul că uh, provocările cu care ne confruntăm în Sudan, în Darfur, au legătură cu uh, periferia. Și același lucru este valabil și în cazul sudului Sudanului. Deci, implicarea din partea Uniunii Europene ar fi foarte importantă pentru a ne ajuta să reconstruim aceste structuri, chiar dacă în final va fi vorba de două țări și atenția pentru Sudanul de Sud este important. Și la fel, același lucru este valabil și dacă va rămâne o singură țară. Deci, acestea sunt principalele domenii de intervenție și Uniunea Africană um, încurajează Uniunea uh, Europeană să aibă acest lucru în vedere situația din Darfur este foarte relevantă pentru întregul continent și de aceea vrem să transformăm Darfurul într-un factor de stabilitate, nu să-l facem să fie ceva care să aibă un impact negativ asupra stabilității. Cred că africanii doresc acest lucru și fac eforturi pentru a opri conflictul. Asta este adevărat. Însă, în ceea ce privește soluționarea conflictelor, oriunde s-ar produce acestea în lume, este foarte dificil, după părerea mea. Una dintre problemele cu care ne confruntăm în aceste conflicte și în orice conflicte este că fiecare parte consideră că are dreptate. De exemplu, în conflictul de pe coasta de Fildeș, rebelii au ocupat nordul și, din nou, am avut de-a face cu un teritoriu divizat. A trebuit să facem față acestor probleme. Am mers acolo, am vorbit cu președintele Loren Balbo, care ne-a spus, noi avem dreptate. Am mers în nord, am vorbit cu liderul rebelilor și ne-au spus, noi avem dreptate. Deci fiecare considerau că aveau dreptate. Și în cele din urmă, tot ce am putut face a fost să stăm de vorbă cu fiecare și să le spunem, da, fiecare aveți dreptate. Acum să vedem cum putem face ca cele două dreptăți să coexiste. E nevoie de timp. N-ai cum să intervii cu un decret din afară și să spui, uh, gata, să se termine cu acest conflict și atunci chiar să se și termine. Nu se poate așa. Niciun conflict. Fie că e vorba de Cașmir, de Palestina, de Congo, de Sudan. E nevoie de timp. Și asta nu pentru că oamenii nu doresc să soluționeze și să încheie acele conflicte. Uniunea Africană încearcă să creeze, să înființeze această capacitate de avertizare timpurie care să ne permită să înțelegem faptul că dacă apare o situație și nu ne vom ocupa de ea, va fi exacerbată. Însă vă imaginați că este foarte dificil să faci acest lucru. Dacă vă adresați președintelui Africii de Sud și îi spuneți dacă faceți acest lucru acum, va apărea un conflict peste 2 ani, v-aș spune, dar de unde știi asta? Și aș considera că n-are rost să vă ascult. Dar trebuie cel puțin să încercăm să avem această capacitate de avertizare timpurie pentru a putea să acționăm din timp, foarte repede, și cred că acest lucru ar putea să fie de folos. Sper că va fi de folos. S-a spus aici că unul dintre lucrurile care s-au uh, întâmplat au fost datorită faptului că în Europa, sau că nu se înțeleg aici lucrurile, fiindcă aici în Europa n-au fost războaie de mult timp. Cel puțin de la al doilea război mondial. și poate că aveți așteptări sau avem cu toți așteptări similare cu privire la continentul uh, african. Și să sperăm că vom ajunge să avem și noi războaie lăsate în urmă. Dar, evident, nu putem spera ca aceste conflicte să se încheie înainte ca situația să fie rezolvată și avem nevoie de crearea unei capacități pentru așa ceva și trebuie să ne asigurăm că și continentul african face eforturi în acest sens. Președintele Boia se va referi la întrebarea pusă de doamna Gomes. Însă vreau să vă spun că regulile, normele, reglementările care au legătură cu alegeri există. Deci avem cadrul juridic necesar pentru misiunile de observare, pentru numărarea voturilor care trebuie să se întâmple, de exemplu, la uh, stațiile, la secțiile de vot, uh, cu prezența observatorilor, uh, monitorilor, a tuturor celor care trebuie să participe. Și rezultatele să fie anunțate acolo, la stațiile de vot, pentru a ne asigura că nu apar probleme atunci când se numără voturile. Deci avem toate elementele necesare. Provocarea este să ne asigurăm că aceste reguli vor fi respectate. De asta am și spus mai devreme că cerem Uniunii Africane, am cerut Uniunii Africane să înființeze sau să alcătuiască o echipă de monitori. Le, îi numim monitori, nu observatori, fiindcă acest lucru a fost convenit între partidele politice pe baza unui cod de conduită s-a stabilit că trebuie să fie o echipă de oameni care să fie prezenți pentru a se asigura că prevederile acestui cod, care sunt suplimentare față de cele legislative, sunt respectate în totalitate. Că dacă eu, de exemplu, aș face ceva greșit, aș încălca prevederile codului sau ale legii, cineva s-ar putea adresa monitorilor acelora și să spună această persoană încalcă legea și aceștia să poată interveni atunci. Deci nu să întocmească un raport care să fie depus după alegeri, ci să intervină atunci pe loc pentru a ajuta la crearea acestui climat de încredere. Acesta este rolul monitorilor. Și toată lumea pare să fie de acord, nimeni n-a spus că nu dorește să aibă așa ceva și sperăm că aceștia vor putea să intervină atunci pe loc, tocmai pentru a crea acest uh, climat de încredere în care să se desfășoare alegerile. Mulțumesc! Domnule președinte, aș dori să revin la două întrebări care au fost puse aici și aș adăuga și eu ceva, cele spuse de dumneavoastră, în ceea ce privește întrebarea de ce africanii nu reușesc să oprească la timp aceste drame și tragedii. Sunt de acord cu ce a spus domnul Mbechi, președintele Mbechi, dar am mai adăugat ceva care să ne ajute să înțelegem de ce se întâmplă așa. Cred că e vorba de capacitatea de gestionare a conflictelor și, în general, uh, apariția acestor conflicte trebuie înțelese într-un context istoric. Africa este un continent tânăr ce privește construcția națiunilor. Asta nu înseamnă că africanii sunt cei mai violenți din lume ca popoare, dar să nu uităm, suntem țări tinere, multe dintre aceste țări încă nu au obținut uh, stabilitatea dorită și acest lucru necesită timp. Acest lucru a însemnat timp și pe alte continente. Acest lucru s-a întâmplat în istorie. Deci, capacitatea de gestionare a conflictelor și aceasta necesită timp, mult timp. Iată de ce, în cadrul Uniunii Africale, Africane și în alte foruri africane, am încercat să dezvoltăm această capacitate de gestionare a conflictelor. Mai sunt astăzi o serie de focare, din păcate, însă noi, africanii, ne-am luat în mână propriul destin. Încercăm să facem ceva și dorim să dezvoltăm cât mai mult aceste capacități și doresc și sper că pe termen lung africanii înșiși vor putea ei înșiși să își gestioneze pacea și securitatea pe continentul nostru. Acum, în ceea ce privește alegerile din Sudan. Să nu uităm contextul politic. Noi interpretăm lucrurile așa uh, și am spus că soluția pe termen lung pentru Darfur și pentru Sudan este transformarea democratică a țării. Această reformă democratică, transformarea democratică și ea necesită timp. Apoi, alegerile care sunt în pregătire astăzi fac parte din acordul global între Nord și Sud. Este unul dintre elementele acestui acord. Și deci, dacă aceste alegeri, deci aceste alegeri trebuie să aibă loc conform acordului. Uh, s-a vorbit aici despre amânarea alegerilor. Uh, însă cei din Sud spun nu, noi nu dărim deloc o amânare a alegerilor pentru că dacă amânăm alegerile, amânăm și referendumul, care până la urmă este obiectivul final al acestui acord global. Alegerile, deci, trebuie să aibă loc. Și apoi, să nu uităm că Sudanul n-a cunoscut alegeri în ultimii 25 de ani. Deci probleme există, probleme de organizare. Comisia Electorală Națională este funcțională uh, este prevăzută de lege, dar nu ne putem aștepta ca ea să funcționeze perfect. Mai sunt lipsuri, lacune și partidele politice au identificat foarte clar aceste probleme. Și rolul nostru, așa cum a spus președintele Mbeki, este ca să sprijinim Sudanul pentru a avea alegeri libere, democratice și uh, care să includă pe toată lumea cât mai mult posibil. Vom încerca să ajutăm cât mai mult, să contribuim pentru a rezolva aceste probleme în cooperare cu Comisia Electorală și cu partidele politice. Nu înseamnă că vom rezolva toate problemele. În ceea ce privește observatorii, aceștia uh, vor exista la nivel național și cred că în Sud Uh, societatea civilă s-a mobilizat foarte mult pentru a participa la această monitorizare a alegerilor, ONG-uri din uh, afară au participat la mobilizarea societății civile. Și în Nord există o serie de observatori naționali și internaționali. Uniunea Națională Africană, așa cum a spus președintele Mbeki, a hotărât să trimită o echipă de ce numim noi monitori, care să intermedieze între partidele politice și comisia electorală, între guverne și, guvern și partide, dar și comunicarea cu alți observatori. Sunt țări din uh, IGAT, din Africa de Sud, uh, s-au trimis observatori și din aceste țări, din aceste instituții. Deci, cu siguranță, monitorizarea va avea loc și ea se va desfășura pe tot parcursul procesului electoral. Unii observatori se găsesc pe teren de luni de zile. Știm foarte bine că avem o fază pre- și post-electorală, inclusiv numărarea voturilor. Ehm, bineînțeles, și contextul post-electoral va fi monitorizat și în ceea ce privește ce a spus uh, și în ciuda celor spuse de președintele Al-Bashir, observatorii vor fi pe teren, își vor face treaba. Cu siguranță. Am mers de mai multe ori la Comisia Electorală Națională și ei ne-au garantat că observatorii nu vor fi împiedicați să facă ce au de făcut. Deci, alegerile vor avea loc în Sudan, ele poate că nu vor fi perfecte, însă va fi un pas clar spre democratizarea acestei țări. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, așa cum puteți să vedeți, nu mai avem mult timp la dispoziție, doar câteva minute și avem șase colegi care doresc să vorbească. Aș dori să nu vorbiți mai mult de un minut și apoi vom cere președintelui Imbechi să răspundă și să concluzioneze această sesiune foarte interesantă. Uh, iată de ce avem nevoie de întrebări, avem nevoie de răspunsuri. Deci, domnul Gală, mulțumesc. Domnule președinte, cum considerați că se angajează cei implicați uh, atât internațional cât și național în procesul electoral în ceea ce privește rezultatul alegerilor? s-ar putea ca la anunțarea alegerilor uh, ambele părți să considere că a câștigat, având în vedere ce se întâmplă în propriile lor circumscripții sau fiefuri uh, și ce se va întâmpla dacă se vor, alege, dacă se vor organiza um, o a doua rundă, ce se va întâmpla în cadrul uh, referendumului și cum va acționa Uniunea Africană. Ea trebuie să însoțească un proces care s-ar putea până la urmă să devină uh, caduc și frontierele, bineînțeles, s-ar putea să se modifice. Deci, ce va face Uniunea Africană? Va merge uh, sau va continua să acționeze și în partea a doua procesului? Care este rolul Ligii Arabe, care știm că joacă un rol foarte important, inclusiv financiar aici? Uh, și uh, care dorește să mențină uh, președintele Sudanului, Sudanului pe, acest, uh, pe această cale. Mulțumesc! Domnule președinte Mbeki, aș spune și eu ceva legat de ce s-a spus aici, ce se va întâmpla după alegeri și în contextul referendumului de anul viitor. Ce se spune? Ce ați auzit din partea guvernului, din partea guvernului din Sudanul de Sud, care vor fi reacțiile, care sunt scenariile prevăzute, independență, unitate, ce va accepta sau nu președintele al-Bashir, uh, va accepta oare situația de independență a părții de Sud, aveți cumva semnale, apoi ceva legat de Sudanul de Sud. Acolo există rezerve de petrol semnificative și aceasta a dus la conflict, printre altele. Există o serie de companii petroliere din Malaezia, din China, prezente la fața locului. Mi-aduc aminte că acum vreo 8 ani o companie suedeză austriacă era prezentă acolo. Ce se întâmplă cu aceste companii? Bineînțeles că ele sunt pentru afaceri, dar poate că au și ele un rol de jucat. Doamna Sabine Luzing, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule Becky. Ați vorbit despre rolul uh, sau importanța petrolului și a împărțirii uh, rezervelor de petrol și mult va depinde de împărțirea acestor venituri din, uh, din exploatarea petrolului. Ce se va întâmpla dacă țara va fi divizată? Ce scenarii pot fi uh, prevăzute? Dorim o soluție uh, coerentă și există anumite condiții care sunt puse pentru uh, separarea de nordului de sud. Există poate diferențe între ce se întâmplă în Sudan și ce se întâmplă în Yemen. S-ar putea ca dacă această regiune se desprinde să existe precedente periculoase și în ceea ce privește raportul asupra Darfur se prevede uh, o întărire a efectivelor armate prezente. Ar fi oare o soluție să, să avem o creștere a efectivelor pre militare prezente pe teren? Știm că în alte cazuri acest lucru nu a fost suficient de eficace. Și apoi e, nevo- e nevoie de o reformă agrară și este clar că nu militarii vor rezolva această problemă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Weigl, voi vorbi în slovenă și poate că pentru prima dată domnul președinte Mbeki va auzi această limbă. Domnule Mbeki, considerați că tot ce s-a făcut până acum în pregătirea pentru alegeri a vizat sau i-a inclus pe toți, uh, pe toate părțile interesate, inclusiv cei care sunt uh, înarmați. Eu am fost implicat în astfel de proces și știu cât de important sunt rebelii și grupurile armate. Ei trebuie să fie incluși în orice hotărâre cu caracter democratică. Uh, este la fel de important ca și faptul istoric că președintele al-Bashir a, reuș- a hotărât să aibă loc alegeri. Ce se întâmplă în Sudan și uh, la Darfur, în special în această privință? Domnul Cristian Preda. Mulțumesc mult, um, domnule președinte Mbeki, domnule președinte Buioia. Uh, am două întrebări foarte scurte. Există posibilitatea ca scrutinul să nu se țină? Și a doua întrebare, um, Cine va profita cel mai mult de pe urma acestui scrutin? Ehm, e clar că președintele al-Bashir a încercat în ultimul timp să schimbe profilul. Ehm, cine va profita de pe urma unui scrutin eh, eh, ținut în acest moment cu o tensiune care, nu e, eh, care e departe de a fi consumată? Vă mulțumesc. Thank you. And, uh, Mrs. Mrs. Mulțumesc acum, doamna Lisa Ianconsari. Mulțumesc. Pentru a preveni și alte crize în Africa, în general, și în Sudan în special, aș dori să întreb cum evaluați faptul că India, China și multe fonduri de investiții din lume s-au unit pentru a cumpăra terenuri în Africa. S-a spus că este cea de-a doua uh, mare fugă pentru a câștiga profituri în Africa. Ce credeți despre asta? Mulțumesc că rog pe domnul Bechi să răspundă la aceste întrebări. Intervenție fără microfon. Sper că am notat toate întrebările așa cum trebuie. V-am spus mai devreme că am uh, stabilit un cod de conduită. Toată lumea a semnat uh, partidul la putere, uh, mișcarea de eliberare a poporului din Sudan și așa mai departe. Și am să răspund într-o secundă la întrebarea dumneavoastră, dar cum spuneam, există un document numit Declarație de angajamente comune. Și e vorba despre angajamentele pe care și le-au luat diferitele părți din Sudan cu privire la alegeri, dar și cu privire la uh, Sudan și la Tribunalul Penal Internațional. Deci, cum spuneam, există un consens național. Astfel încât, iată ce trebuie să se întâmple cu privire la soluționarea conflictului din Darfur, iată ce trebuie să se întâmple după referendum și care uh, vor fi consecințele, indiferent de rezultatul alegerilor sau al referendumului. Și a fost foarte important ca toată lumea să-și ia aceste angajamente, pentru că nimeni nu știe deocamdată care vor fi aceste uh, rezultate care va fi deznodământul alegerilor și al referendumului. Deci există acest consens la nivel național asupra acestor chestiuni fundamentale. Și nu avem niciun motiv să credem că oamenii uh, fac uh, declarații de dragul cuvintelor și că uh, gândesc altceva. Eu cred că aceste angajamente reflectă niște intenții cât se poate de serioase. Noi colaborăm foarte strâns cu uh, Liga Arabă. Am fost chiar și săptămâna trecută la Cairo ca să discutăm cu ei. Și Liga Statelor Arabe a spus că se va alinia uh, pe poziția Uniunii Africane în ce privește um, uh, Sudanul. Toată lumea din Sudan spune că este absolut necesar să se respecte toate prevederile din acest acord de pace uh, um, comprehensibil și acest lucru este valabil și uh, în ce privește prevederile cu, despre Tribunalul Penal Internațional și alegerile și așa mai departe. Și chiar și președintele al-Bashir, în timpul campaniei electorale, a afirmat că este foarte important să se respecte hotărârea uh, populației din sudul Sudanului, mai ales în urma referendumului, dacă uh, vor alege să fie independenți. Eu nu cred că oamenii din Sudan vor să continue conflictul. Eu nu cred că cineva, cineva ar avea intenția să uh, împiedice Sudanul de Sud să se detașeze de Nord dacă acesta este deznodământul referendumului. Deci eu cred că uh, V-am, e clar că nu prea e de ales. Nu poți să faci altfel decât să respecti prevederile din acordul de pace și rezultatul referendumului. Nu pot să mă exprim în ce privește rolul politic pe care l-a jucat companiile petroliere prezente la fața locului, însă toate aceste companii Uh, potrivit uh, uh, prevederilor din acordul de pace, au datoria de a fi transparente în ce privește volumul de petrol um, extras și vândut. Dar nu cred că au să aibă un alt rol de jucat. Acum, în ce privește împărțirea veniturilor din exploatarea petrolurilor, petrolului? E una din acele chestiuni spinoase post-referendum. în legea cu privire la referendumul din sudul Sudanului se prevede că se vor organiza negocieri ce privește împărțirea profiturilor, împărțirea veniturilor, inclusiv a celor provenite din exploatarea petrolului. Și ne dorim să consiliem ambele părți despre felul în care cum pot să abordeze această chestiune. Cred că atât reprezentanții Nordului cât și cei ai Sudului sunt de acord cu faptul că nu au de ales decât să se înțeleagă, pentru că um, zăcămintele de petrol se află în sud, dar uh, conductele se află în nord. Dar, cum spuneam, deja există uh, uh consilieri uh, care discută cu părțile interesate pentru că, cum spuneam, uh, nu au de ales, trebuie să continue să împartă aceste rezerve și aceste venituri. Ambasadorul Gambari, noul șef al uh, misiunii Națiunilor Unite la fața locului, a spus că UNAMIDU are capacitatea să își îndeplinească misiunea în Darfur. Deocamdată nu se prevede uh, um, o majorare a forțelor uh, UNAMID. Deocamdată au 20.000 de militari și 5.000 de civili. Și o mare parte dintre ei se găsesc în Darfur. Nu cred că se poate să nu aibă loc alegeri. Eu sunt convins că alegerile vor avea loc. Nimic nu ne arată acum că alegerile ar putea să fie uh, anulate dintr-un motiv sau altul. Eu cred că ele vor avea loc și ce privește pregătirile acestor alegeri, codul electoral, compoziția comisiilor electorale, sunt tot atâtea chestiuni care au fost reglate prin sistemul decizional uh, parlamentar, deci prin intermediul unor legi votate de Parlament. Evident că forțele armate, grupurile beligerante nu au fost incluse în acest proces de stabilire a legilor, legilor electorale. Nici nu sunt sigur dacă ei ar fi fost de acord să participe la negocierile de pace, deci au fost excluși, uh, excluse din acest proces. dar nu se putea să spunem, să așteptăm uh, înainte de a organiza alegeri uh, ca uh, grupurile beligerante să binevoiască să participe și ele. Dar, cum spuneam, forțele politice, toate partidele politice din Sudan și-au manifestat dorința de a participa la acest proces electoral. Nimeni nu va fi exclus. s-a pus o întrebare despre interesele străine în Darfur. Grupul nostru, atunci când s-a ocupat de Darfur, a arătat că comunitatea internațională trebuie să aibă un interes comun nu trebuie să avem tot felul de inițiative, tot felul de alternative. Toată lumea trebuie să meargă în aceeași direcție. Și ce am făcut noi a fost să consultăm tot timpul vecinii pentru a vedea cum putem face ca interesele să uh, fie comune și de asemenea ne-am consultat cu Rusia, China și așa mai departe. Deocamdată nu credem că există vreo intervenție străină în Darfur care să blocheze procesul de pace în curs de derulare. Deci acțiunea internațională este coordonată. Încă două lucruri. Grupul nostru nu discută despre chestiunile de achiziționare de terenuri în Africa, însă eu însumi sunt îngrijorat pentru că am auzit și eu despre aceste persoane care vin cu bani mulți și cumpără terenuri extinse. Acest lucru nu este benefic pentru țara respectivă, pentru că blochează dezvoltarea în uh, acele țări. Dacă vrei, de exemplu, să construiești infrastructuri, să construiești un drum, proprietarul care se află undeva la mii de kilometri departare o să spună nu, nu poți să construiești acest drum, el nu poate să traverseze terenurile mele pentru că nu sunt de acord, deci vă dați seama. Dar grupul nostru nu se ocupă de acest gen de chestiuni. Și încă un lucru despre secesiune. Da, este adevărat că în continentul nostru, pe continentul nostru, chestiunea unității este importantă. Și dacă vedeți felul în care s-a construit Uniunea Africană, ea a urmat modelul Uniunii Europene. Nu știu dacă vom continua să facem acest lucru în ce privește toate structurile. Președintele spune, nu știu dacă e de dorit. aspirațiile au fost aceleași la început, să avem mai multă integrare, mai multă unitate pe continent. Dar, având în vedere circumstanțele specifice din Sudan, circumstanțele istorice, sunt convins că felul în care trebuie tratate întrebările care se pun trebuie să corespundă, cum spuneam, unui divorț pe cale amiabilă. Deci chiar dacă va exista o secesiune, lăsați să se despartă astfel încât toată lumea să poată să conviețuiască. Îmi cer scuze, domnule președinte, dacă am fost prea lung, am încercat să răspund la toate întrebările. Domnul Pașcu. Da, cred că meritați aplauzele noastre, vă mulțumim. Și cu toții urăm mult succes populației din Sudan, poporului sudanez, cu ajutorul dumneavoastră. Alte, alte, alte, alte. Colleagues, I have to inform you. Dragi colegi, vreau să vă spun că am reușit să mai obținem 15 minute. Domnul Ocampo ni se va alătura la 11 și jumătate. Deci avem 20 de minute pentru două avize. Și aș dori să vă rog să faceți un efort în acest sens, fiindcă efectiv trebuie să comprimăm ordinea de zi de pe două zile într-o singură zi. Și dacă vom reuși să facem asta, toată lumea va fi mulțumită. Așa că, fără alte comentarii, am să-i dau cuvântul doamnei Nicole Kill Nielsen să înceapă prezentarea raportului privind acordul dintre CE și Pakistan cu privire la readmitere. Mulțumesc, domnule președinte. Cere, îmi cer scuze, dragi colegi, că voi prescurta prezentarea, dat fiind timpul pe care îl avem la dispoziție, dar vă rog să interveniți, să-mi puneți întrebări. Acest acord care se discută în Parlament de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, după cum știți, în ceea ce privește Pakistanul, întrebările pe care ne le punem au legătură cu drepturile omului și cu primirea acestor persoane într-o țară care se află în prezent într-o situație destul de dificilă și aș vrea să vă rog să vă referiți în intervenții nu doar la rapoartele ONG-urilor ă, internaționale normale, ci și instituțiilor europene, inclusiv Consiliul, care spună că situația în această țară este departe de a fi una singură și Senatul pakistanez este face trimitere într-un document la o serie de practici, de, de exemplu se folosește tortura, deci, întrebarea care se pune în ceea ce privește siguranța în această țară este legată de disparițiile numeroase, de atacurile împotriva minorităților, de crimele de onoare, de violențele grave împotriva femeilor și homosexualilor, aplicarea pedepsei cu moartea și folosirea torturii. În acest context, dacă examinăm acordul încheiat de Comisia Europeană și Pakistan, observăm că nu există multe garanții. Și întrebarea este care sunt garanțiile pentru a ne asigura că dreptul persoanelor readmise vor fi respectate, știind că Pakistanul nu este semnatarul convențiilor importante internaționale, cum ar fi cea de la Geneva. Cred că ar trebui să existe cel puțin niște garantii, dar știm că, spre deosebire de acordurile anterioare, nu există clauza de neincidență, fiindcă aceasta se referă la texte internaționale care au legătură cu drepturile omului și având în vedere că Pakistanul nu este semnatarul acestor convenții, nu s-a putut introduce această clauză. Acordul de asemenea dă responsabilitatea statelor membre, spunând că acestea sunt cele care trebuie să se asigure de respectarea condițiilor de readmitere. Deci ne întrebăm de ce Comisia negociază un astfel de acord și introduce responsabilitatea Europei într-o situație în care raporturile bilaterale de readmitere sunt cele care gestionează lucrurile. Deci de ce să implicăm aici responsabilitatea Europei? Ar fi o întrebare. Mai sunt și alte întrebări, sunt sigură că și colegii mei vor le vor menționa Parlamentul nu participă nici la punerea în aplicare, nici la negocieri, nici la monitorizarea acestea. Cele 18 acorduri care există până în prezent nu au dat naștere deocamdată niciunei evaluări, deci nu avem vreo evaluare până acum și totuși lucrurile continuă să se deruleze. Și în încheiere, și astfel colegii vor putea interveni, Parlamentul nu poate să modifice sau să, amend- sau să mo- ă, aducă amendamente textului. Deci poate fie să-l valideze, fie să-l respingă. Aș vrea, dragi colegi, să-mi spuneți ce părere aveți. Mulțumesc, domnul Șocor. Două minute. Mulțumesc. M-am consultat cu colegii și am spus că după 9 ani e maximul pe care îl puteam obține. Prin urmare, pakisztáni parlament mikor fogja elfogadni ezt az egyezményt, ami pedig a... Am vrea să știm dacă Pakistan are, este de acord cu acest text. Deocamdată nu s-a obținut prea multe în urma acestor negocieri. Asta este părerea mea personală, sigur, dar în Europa, în Uniunea Europeană, există cazuri unde mass media raportează că oamenii sunt păstrați în arest preventiv timp de 5 zile, fără nicio acuzație și nu știu dacă acest acord poate îmbunătăți lucrurile. Prin urmare, avem și statistici referitoare la practicile acestea de readmitere și am spus că nu avem niciun motiv să nu sprijinim acest raport. Deci noi sprijinim raportul. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnul Preda, acum. Mulțumesc mult, domnule președinte. Încep prin a spune că e evident faptul că problema drepturilor omului este punctul cel mai uh, delicat din uh, cadrul acestei discuții um, pe de altă parte, trebuie spus uh, că nu putem uita faptul că Pakistanul este un partener important al Uniunii, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Și, în, uh, într-un sens mai general, cred că e preferabil ca uh, să existe un cadru clar și bine stabilit de cooperare în privința readmisiei. E preferabil acest lucru situații în care statele membre procedează la uh, reîntoarcerea uh, persoanelor aflate în situație de ilegalitate, uh, caz cu caz. Um, în această, în a, într-o asemenea ipoteză, Uniunea n-ar avea un cuvânt de spus și n-ar avea tocmai posibilitatea de a exprima rețineri în privința, în privința încălcării drepturilor omului. Um, e o situație delicată. Pe de altă parte, uh, după atâția ani de uh, negociere, s-a ajuns într-un punct care e uh, un progres și cred că trebuie să um, mizăm pe acest acord de readmitere în forma în care există el acum. Mersi. Mulțumesc. Thank you. So, Mr. Tanok. Mulțumesc, domnul Tanok, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul conservatorilor va sprijini acest document. Nu știu dacă ați citit presa de curând referitoare la cazul unui băiețel britanic de origine pakistaneză care a fost răpit în Pakistan. Această răpire a fost gestionată de o rețea criminală care se întindea din Regatul Unit în Spania și doi dintre suspecți sunt de origine pakistaneză care locuiesc în Spania și au interpreți în instanța din Spania pentru cererea lor de uh, azil și au fost arestați împreună cu o femeie româncă și au fost acuzați de această răpire. Deci crima internațională este o mare problemă. Avem nevoie de acest acord de readmisie pentru migranții ilegali din Pakistan și pentru returnarea acestor uh, infractori sau criminali când aceștia sunt condamnați. Asta nu înseamnă că Pakistanul respectă drepturile omului și eu am fost un critic uh, al acestor aspecte, mai ales persecutarea minorităților uh, creștini, hinduși și încălcarea drepturilor femeilor, jihadul lui se permite să se pregătească și să lanseze atacuri împotriva Indiei din Pakistan. Toate aceste aspecte sunt cunoscute, dar după părerea mea nu reprezintă o un motiv pentru a nu avea un acord oficial de readmisie cu Pakistanul, așa că grupul conservatorilor va continua să sprijine acest acord. Mulțumesc, domnule Tanoc, acum doamna Lözing. Mulțumesc. Un comentariu general, în primul rând, cu privire la acest acord. Și aici cred că Este vorba întâi de toate de uh, oameni care fug din Afganistan, de exemplu. Uniunea Europeană participă la luptele din Afganistan. Și acum, iată că cineva încearcă să deplaseze granițele Uniunii Europene către Est pentru a apăra Pakistanul într-o problemă în care Uniunea um, Europeană este responsabilă. Și eu mă refer la refugiații din Afganistan. Și s-a vorbit aici și de drepturile omului. Eu respect libertățile fundamentale, drepturile omului, drepturile persoanelor readmise, dar cum vor fi acestea garantate de Uniune și care sunt eforturile făcute pentru a ne asigura că cei care fug pentru a scăpa din Afganistan își au drepturile respectate. În ceea ce privește drepturile omului în Pakistan, Amnesty International are niște remarci destul de critice cu privire la respectarea acestora și la fel și alte organizații umanitare. E vorba de persoane care sunt uh, ținute în niște condiții deplorabile și ale căror drepturi sunt încălcate. Și de ce se întâmplă așa? În comisiile mixte de readmisie nu există uh, independenți care să verifice aplicarea acordului? Este o situație care este urmărită de multe ONG-uri și care uh, critică această situație. Și acum domnul Bușiachevici din partea Comisiei. Două minute. Thank you very much, uh, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru comentariile care au fost făcute aici. În primul rând, foarte pe scurt, ce s-a spus despre uh, lacunele din, din acord. Există o, astă, o, o astfel de clauză de neafectare. Ea, ea este însă limitată, fără a se aduce prejudicii drepturilor și îndatoririlor statelor membre în ce privește dreptul internațional. Nu s-au enumerat aceste lucruri, însă din punct de vedere strict juridic situația nu se schimbă, pentru că știm care state membre uh, sunt semnatare și cum respectă ele convențiile materie. Și ar trebui să o facă. În ceea ce privește controlul pe care îl exercităm asupra aplicării acestui acord, Comisia Mixtă uh, s-a înființat în acest cadru și noi reprezentăm Uniunea în această comisie mixtă, comună, împreună cu statele membre care ne sprijină în ceea ce privește prezența ONG-urilor, se poate discuta acest lucru, însă vreau să vă atrag atenția că acest acord are un caracter foarte, foarte administrativ, funcționăresc și e vorba de cooperarea între autorități. Și aici ajung la întrebarea principală care a fost adresată legată de respectarea drepturilor omului în cadrul aplicării acestui agricol, uh, acord. Încă o dată, acest uh, acord nu, presup, nu scutește statele membre să își uh, pună în aplicare obligațiile care le revin în cadrul dreptului internațional și convențiile legate de refugiați și așa mai departe aceste lucruri, respectarea acestor convenții nu, sunt, nu este împiedicată de acest acord. În sfârșit, aș dori să vă rog să sprijiniți acest acord. Niciun act juridic, text nu este perfect, însă dorim ca să avem, în general, o implementare adecvată a, tutului, a întregului sistem, azil, protecția refugiaților și așa mai departe, într-un, uh, iată, contextul mai larg juridic al acestui acord. Mulțumesc foarte mult! Și Sper că doamna Kill Nielsen a primit uh, uh, satisfacție. Uh, S-au pus întrebări, așa că o rog să tragă concluziile. Aveți cuvântul, doamna Nielsen. Nu pot să spun că am toate răspunsurile, pentru că nu am înțeles de ce ținem să angajăm răspunderea Europei cu orice chip, având în vedere că nu se dau și garanții în schimb. Iată întrebarea uh, principală. Nu avem aceste garanții, ele trebuie obținute de undeva. Dacă uh, avem un acord de acest gen, va trebui să se răspundă la o serie de întrebări legate de această monitorizare care acum uh, lipsește. Deci monitorizare, control, garanții, ele lipsesc. Uh, dacă Europa se implică, trebuie să avem o ceva mult mai solid, mai serios din acest punct de vedere. Iată întrebarea pe care o pun. Deci garanții privind drepturile omului și reiau aici remarca legată de uh, afganii. Uh, da, n-am spus acest lucru mai devreme, n-am avut timp, dar știți că în acordul cu Pakistanul, în prima frază, se face uh, Uh, trimitere directă la acordul din 99 cu Afganistanul. Deci se pune întrebarea aceasta legată de Afganistan. Și, în special pentru țări cum sunt Anglia și Franța, uh, aici știm că trimiterea afganilor respectivi a creat mari, mari probleme Uh, documente însoțitoare care nu au fost deloc solide și niciun fel de garanții pentru această retrimitere a afganilor. Deci, iată, vă trimit din nou uh, mingea în teren. Mulțumesc foarte mult, dar cred că putem să continuăm discuția inclusiv cu raportorii din umbră pentru a clarifica problemele rămase în suspans. Așa că acum îi dau direct domnului, domnului Bielan care ne va vorbi despre avizul privind strategia Uniunii Europene privind regiunea Mării Baltice și rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să exprim uh, satisfacția pentru că, în sfârșit, această strategie pentru Marea Baltică a fost uh, Uh, acceptată și mulțumită Parlamentului, pentru că Parlamentul a inițiat uh, acest proces în 2006 și acum trebuie să se implice și în implementarea lui. Comisia Regii, comis, uh, care este direct răspunzătoare, se implică în acest proces de dezvoltare a Mării Baltice. Deci, eu uh, am rolul de a da o dimensiune internațională aici, în această regiune uh, de maritimă. Cred că principalul partener aici este Federația Rusă. Fără cooperarea cu Federația Rusă uh, și cu alți, alte țări din regiune, nu am avea într-adevăr, o implementare a acestui strategii. Este vorba aici de bani, bani mulți, 200 milioane de euro care au fost uh, uh, oferiți pentru a implementa această strategie. Aceste resurse nu pot fi folosite decât pentru acțiuni externe. Aș dori să menționez acest lucru și aș dori să adresez o întrebare ministrilor de afaceri externe pentru a vedea dacă nu putem să alocăm deja o, o serie de resurse care să permită o flexibilitate a implementării. Cooperarea cu Rusia este foarte importantă, în special în domeniul energetic. Să ne gândim la Nord Stream, acea uh, rețea uh, de conducte de, de gaz și acest lucru, această cooperare cu Rusia e importantă și în cadrul noului acord de uh, cooperare cu Rusia. Dar când vorbim de Rusia, nu putem să ignorăm problema drepturilor omului în regiunea din Marea, din Marea Baltică, de exemplu. Iată câteva elemente, domnule președinte, și aș dori să vă reamintesc că uh, termenul limită 20 martie pentru depunerea amendamentelor, deci 20 martie la prânz, un program de lucru foarte intens Eh, ne așteaptă în luna aprilie și ar fi bine ca să avem amendamente în limba engleză. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Deci, eh, acum eu văd 25 martie, spune președintele. Deci 25 martie la ora 12. Acum avem 5 vorbitori înscriși la cuvânt, pentru că domnul Ocampo va sosi dintr-un minut în altul. Cred că a sosit deja. Deci, deci, aș vrea să fiți foarte succinți, jumătate de minute, dacă se poate. Vă mulțumesc, domnul Mierski. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să fac o observație în numele grupului meu. Cred că Domnul raportor are o abordare cât se poate de constructivă, merge în direcția cea bună, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra acestei sume de 25 de milioane de euro, care ar trebui să fie spre folosul tuturor locuitorilor din regiune. Trebuie să trimitem un semnal clar Comisiei Europene cum că suntem pregătiți să sprijinim orice fel de proiect, orice fel de activitate care ne permite să ne extindem cooperarea cu Rusia pe uh, baze uh, reciproce. Știți, de exemplu, că se construiește magistrala North North Stream și mă întreb de ce Comisia nu participă la acest proiect. Rezultatul absenței Uniunii Europene este că singura beneficiară a acestui uh, um, petrol uh, și a acestui gaz va fi Germania. Dar îi mulțumesc domnului Bialan pentru uh, textul dumnealui. Următorul orator are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că problema pentru uh, Comisia AFET este că această strategie pentru regiunea Mării Baltice este o strategie, de fapt, internă Uniunii Europene, dar, bineînțeles, că are și o dimensiune externă. Trebuie să recunosc și eu rolul foarte pozitiv jucat de colegul uh, Bielan și am o întrebare cu privire la articolul numărul 1 și mă întreb dacă chiar putem să-l formulăm astfel, și anume că strategia internă, a, această strategie internă a Uniunii Europene poate să fie una de succes numai dacă se desfășoară bine cooperarea cu partenerii externi. În ce privește instrumentul dimensiunii septentrionale, trebuie și, și el înțeles, dar poate că ar fi mai bine să spunem că obiectivul cooperării cu partenerii externi este să asigure uh, stabilitatea și uh, bună înțelegere în regiune. Pentru că să nu uităm că nu ne gândim mai la Rusia, ci și la uh, uh Bielorusia. Un alt aspect extern este cooperarea interguvernamentală pentru a implementa această strategie. Trebuie să vă gândiți la uh, um, această strategie ca la o oportunitate de a crea sinergii între guvernele țărilor din regiune. Și un ultim lucru. Eu am senzația că Comisia Europeană uh, gândește, uh, concepe lucrurile potrivit uh, strategiei uh, nordice, dimensiunii nordice. Dar sunt de acord cu antevorbitorul meu când spune că pe viitor va trebui să ne gândim cum vom putea folosi acești bani exclusiv în scopul acestei strategii interne. Și în sfârșit, domnule președinte, avem nevoie de parteneriatul cu Rusia și cu alte țări, dar avem nevoie de niște parteneriate pe baza unor uh, răspunderi împărtășite. Poate că ar trebui ca uh, Rusia să adere mai întâi la uh, uh, această conexiune Expo. Domnul Paleschis acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu sugestiile făcute de domnul Adam Bielan și aș mai propune două observații suplimentare. Mai întâi, cum e vorba despre cooperare cu Federația Rusă, ar trebui să spunem că această cooperare ar trebui să fie un proiect pilot în regiune și ar trebui să fie un exemplu de urmat. De asemenea, trebuie să spunem că trebuie facilitat uh, regimul de liberare a vizelor pentru cetățenii din Rusia și din Belarus. Mulțumesc acum domnul să are cuvântul. Atunci când analizez textul acestui aviz, îmi dau seama că comisia noastră nu se ocupe de conținutul în sine al strategiei, ci de uh, relațiile cu Rusia și de uh, posibilitatea acestei țări de a avea acces la uh, fonduri din uh, bugetul european. Și se mai vorbește și despre uh, dimensiunea nordică și așa mai departe. Un cuvânt este tot timpul subliniat. Tot timpul în formulări apare only în limba engleză, doar dacă sau numai. Se spune că această strategie va, va a, um, fi una cu rezultate bune doar dacă cooperarea cu partenerii externi va fi una bună și așa mai departe. Și e clar că dimensiunea nordică ar trebui să fie o dimensiune în plus. Nu, și să nu constituie punctul de plecare al strategiei pentru um, Marea Baltică. Această strategie trebuie să aibă o bază de sine stătătoare. Deocamdată e clar că niciun fel de proiect nu va fi finanțat dacă nu există cooperare cu Rusia. Această uh, um, poziție mi se pare una uh, um, um, părtinitoare. Nu putem tot timpul să spunem doar dacă, doar dacă. E ca și cum fondurile europene sunt oferite Rusiei și sunt controlate de către acestea. Asta se înțelege din text și este mult prea mult, vă rog. Mulțumesc, spune domnul Pașcu. Acum doamna Iatemachi are cuvântul. Vă mulțumesc. Am trei lucruri de spus. În primul rând, sunt de acord cu acest aviz, însă nu înțeleg de ce acești 20 de milioane de euro sunt acordați numai în contextul cooperării cu Rusia. Cred că am putea să formulăm altfel și să spunem că acești bani pot fi folosiți și în alte scopuri. Apoi, în ce privește propunerea comisiei, ar trebui să existe niște pași mai concreți, niște termene limită. Deocamdată nu există nimic de acest tip în text. Apoi, în ce privește punctul 1, nu înțeleg ce anume, la ce anume vă gândiți când vorbiți despre parteneri externi e vorba și de altceva decât de state, poate că ar trebui formulate lucrurile mai limpede. Mulțumesc, spune președintele, cum suntem deja în întârziere și avem un alt oaspete, îl rog pe domnul Bielan să ia contact cu toți colegii interesați. Sunt convins că împreună veți ajunge la un acord. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 25 martie la prânz. Acum continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, și anume întâlnirea comună cu Subcomisia pentru Drepturile Omului și cu Comisia pentru Dezvoltare și urăm bun venit colegilor noștri, doamna Autala, Hautala, care este președinta Comisiei, subcomisiei pentru drepturile omului și domnului Deva. Și, de asemenea, urăm bun venit domnului Luis Moreno Ocampo, care este procurorul uh, uh, în șef al Tribunalului Penal Internațional. Prima persoană care a ocupat această funcție de când a fost creat uh, tribunalul în anul 2003. Dumnealui are multă experiență în ce privește uh, procesele intentate împotriva huntei militare care s s-a aflat la putere în Argentina. Și a predat la Universitatea Harvard și la Universitatea din Buenos Aires. Și acum vreau să o rog pe doamna Hautala să spună câteva cuvinte și apoi vom da cuvântul invitatului nostru și apoi domnul Deva va lua primul cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare să-l avem printre noi pe domnul Ocampo și în numele subcomisiei mele nu pot decât să subliniez că noi considerăm că acest tribunal este deosebit de important și are un rol mare de jucat în toamnă m-am întâlnit cu domnul Jad Song, dumnealui va veni la comisia noastră pe 4 aprilie și m-am întâlnit și cu procurorul adjunct. În subcomisia noastră, foarte recent, am discutat despre prevenirea crimelor uh, în masă. și am analizat mai îndeaproape acest caz specific de violare a drepturilor omului și atunci vă întreb cum credeți că ar putea Parlamentul European să sprijine uh, semnarea de acorduri internaționale care să vizeze prevenirea a acestui gen de crimă, acestei violări pe scară largă a drepturilor omului? Acum avem, uh, uh, ne așteptăm conferința de la Kampala de revizuire a acordului de la Roma. Cum considerați dumneavoastră uh, că ar putea Parlamentul European să sprijine uh, uh, um, evoluția viitoare a Tribunalului Penal Internațional? Și este important ca Uniunea Europeană și Parlamentul European să continue să financeze uh, această instituție ca să aibă uh, resurse mai bune decât în prezent. Deci, încă o dată, vă urez bun venit în numele subcomisiei pentru drepturile omului. Um, to... Mulțumesc pentru această invitație. Pentru mine este o onoare să fiu aici. Eu lucrez pentru dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți parte a tratatului. Dumneavoastră faceți o lege și eu am sarcina de a o implementa. Impactul tribunalului nostru depinde de dumneavoastră și de aceea întâlnirea e foarte importantă pentru noi. Tribunalul reprezintă o etapă a întregului sistem și puterea întregului sistem rezidă în angajamentul părților și în implicarea Uniunii Europene. În ceea ce privește ce a spus dumneavoastră, prevenirea. Aceste crime sunt comise pentru a obține puterea și de aceea curtea tribunalul este un sistem foarte important în prevenirea acestor crimelor. Fiindcă odată ce spunem că este o crimă, uh, acele persoane nu mai pot rămâne la putere. Și cel mai bun exemplu este Kenya, după părerea mea. În Kenya, după cum știți, după la elegerile din 2007-2008 au avut loc violențe pe scară largă. Și domnul Kofi Annan, Uniunea Europeană, au ajutat la oprirea acestei crize. Și acum problema e să nu le permitem să facă acest lucru și în 2012. Și de aceea, investigațiile cu privire la violențele trecute din Kenya sunt atât de importante pentru viitor. Deci vrem să creștem siguranța, în primul rând. De aceea, angajamentul Uniunii Europene este esențial. Oamenii trebuie să știe că dacă comit aceste crime, vor fi urmăriți penal, la nivel național sau internațional și acest lucru poate că îi va opri. Noi putem să oprim acest gen de crime. Acesta este principalul mesaj. Dumneavoastră ați adoptat această lege la Roma cu 11 ani în urmă și acum e momentul să se confirme sau să celebrăm acest lucru. Și aceasta este principala idee a conferinței Kampala. Parlamentul European trebuie să arate că lucrurile merg foarte bine. Și cred că este important să înțelegem că cu șase ani în urmă, în Balcani, au avut loc violențe și acum acel lucru s-a încheiat. Deci pentru Europa lucrurile au rămas la nivel de principiu, dar în Africa e nevoie de sprijin concret. În Kenya, președintele și prim-ministru ne-au spus nu putem solicita intervenția dumneavoastră, dar ne bucurăm să vă oferim sprijinul nostru. Și noi le-am spus, nu e vorba doar de un tribunal, vă putem ajuta să... Statele trebuie să ajute oprirea violenței în Kenya. Și toată lumea este de acord. Deci principalul mesaj este că da, noi facem tot ce ne stă în putere, dar liderii politici trebuie să se implice. Mulțumesc, domnule Deva. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o intervenție foarte scurtă, dar fascinantă. Ne-ați prezentat pe scurt o perspectivă politică și cred că noi ar trebui să încercăm să vă contrazicem. Domnul Desmond de Silva a înființat acest tribunal în Sierra Leone, dar noi întotdeauna considerăm TPI-ul ca fiind un tribunal important care încearcă să reconcilieze și să corecteze hotărârile greșite. Și Tribunalul Special și TPI pot să reprezinte o forță de prevenire, de preacțiune în anumite situații. E o idee foarte bună cu care sunt de acord, fiindcă în cadrul Comisiei DEVE alocăm milioane de euro în rezolvarea situațiilor conflictuale și post-conflictuale și 50% din toate situațiile post-conflict sunt generate de fapt de aceste conflicte. Deci este un cerc vicios. Și dacă folosim TPI-ul ca o, pe o amenințare sau ca pe o sabia lui Damocles, care să atârne deasupra capetelor acestor oameni, putem vorbi de o acțiune preventivă. Și sunt bucuros de faptul că doamna Hautala este aici, fiindcă putem să ne unim eforturile în acest sens. Mulțumesc! Acum doamna Gomes are cuvântul. Mulțumesc! Mulțumim domnului procuror pentru prezența astăzi aici. Am o întrebare. Tocmai am avut o discuție referitoare la organizarea alegerilor în Sudan. Și președintele Mbeki, care conduce grupul, grupul Uniunii Africane pentru Sudan, a spus că în ceea ce privește uh, justiția pentru crimele comise în Darfur, o soluție ar fi să se întemeieze un tribunal hibrid în care să fie urmărite penal cazuri care nu ar putea ajunge la TPI. Deci un lucru sunt uh, hotărârile TPI sau sentințele TPI și altele sunt acele cazuri, acele crime care nu pot să ajungă la nivelul Tribunalului Penal Internațional și care pot fi rezolvate la nivel național prin acest tribunal hibrid. Cunoașteți această propunere? E o situație pe care ați putea să o sprijiniți? Credeți că ar funcționa eficient? Și mai am și alte întrebări. Ce părere aveți despre rolul jucat de autoritățile europene mă refer aici la atât cele comunitare cât și cele naționale. Deci rolul jucat de acestea în aducerea celor responsabili de aceste crime în fața justiției la nivelul TPI. Ne puteți spune care este poziția procuraturii sau urmăririi penale în ceea ce privește crimele de război din Republica Democrată Congo. Mulțumesc! I think it's very important what you, the issue you... Subiectul pe care l-ați prezentat este foarte important și înțeleg că Parlamentul are un rol acum în discutarea reprezentării externe a UE. O importanță esențială fiindcă, așa cum spuneți dumneavoastră, ideea de a utiliza tribunalul ca prevenție a apărut la Roma. În uh, preambulul statutului de la Roma se spune că Impunitatea contribuie la prevenirea crimelor și această prevenire este un element esențial care trebuie să se regăsească în politica externă, în Serviciul de Acțiune Externă European, așa cum a spus reprezentanții dumneavoastră. Rolul președintelui Mbek a fost important la Darfur și a subliniat faptul că e nevoie de mai multă justiție, nu mai puțină. Dar președintele Bashir, dacă rămâne la putere, va produce mai multe crime. După uh, un acord pe care l-a încheiat, a doua zi a atacat și a atacat oponenții și uh, sute de civili au fost victime și noi n-am făcut nimic. Deci, alegerile sunt un element important. Uniunea Europeană are un rol de jucat, dar trebuie să aibă o poziție consecventă. Președintele Bashir trebuie să respecte, înainte și după alegeri, trebuie să respecte legea. Și acesta este principalul mesaj în care trebuie să se regăsească consecvența europeană, fiindcă asta este prevedere. Consecvența duce la siguranță. Și la fel și în cazul crimelor uh, comise în Darcy, unde lucrăm foarte bine Înțelegem că acolo există multe crime și uh, legate de diferențele de gen, Problema este că avem persoane condamnate de TPI și uh, trebuie să ne asigurăm că aceste condamnări sunt puse în aplicare. Este vorba niște operațiuni foarte complexe și de aceea mă refer la faptul că în serviciul de acțiune externă trebuie să introduceți această nouă element de politică, această nouă idee. Trebuie să creați politici pentru a vedea cum diplomații europeni vor gestiona aceste conflicte. Mulțumesc acum doamna Lochbiller. Herr Vorsitzender, Herr Ocampo, ich werde in Deutsch sprechen. Mulțumesc, eh, domnule, pentru intervenția domnului Campo. Să vorbesc în limba germană. Conferința de la Kampala va fi prilejul unui bilanț eh, a punctelor pozitive și negative sau a ceea ce a mers și ceea ce nu mers, mers în acest proces, așa că aș dori să știu ce consideră TPU-ul că se, mai, se poate face mai bine în viitor? Cum putem noi să vă ajutăm ca să vă îmbunătățiți activitatea? Există programe de protecție la TPI. Este important să existe aceste protecție a martorilor. În cazurile politice și știu că uh, foarte multe dintre aceste cazuri de protecție se, sunt extinse și la nivelul altor țări, deci sunt transfrontaliere, așa că aș dori să știu de cum considerați că funcționează tribunalul și mai ales cum poate fi el îmbunătățit. Mulțumesc, aveți cuvântul. Avem patru elemente la acestui bilanț uh, de la Kampala. Dar e vorba de sistem, de cum funcționează sistemul ce privește protecția victimelor, cooperarea lor cu tribunalul, felul în care există cooperare între tribunal și instanțele naționale și, în sfârșit, pace și justiție. Iată cele principalele patru subiecte de la Kampala. Problema cu victimele sau cooperarea cu lor este una bună, Însă marea problemă este arestarea a tuturor acestor criminali, albașiri și așa mai departe. Iată principala provocare. Apoi, uh, complementaritatea. Și aici m-aș întoarce la ideea dumneavoastră legată de politici din cadrul noului Serviciu de Acțiune Externă. Uniunea Europeană, de exemplu, promovează formarea judecătorilor, dar în în Congo, în Kibu, uh, sunt uh, judecători care condamnă anumite persoane pentru un uh, viol, însă apoi uh, în, acest, în aceste închisori, uh, practic, porțile sunt uh, deschise. Deci ce înseamnă această comentare dacă nu este, condamnare dacă nu este urmată în practică de măsuri coercitive? Apoi, problema protecției martorilor. Iată, o serie de elemente care trebuie uh, aduse în reflexia asupra uh, funcționării sistemelor naționale, uh, a problemei securității, a protecției victimelor și așa mai departe. Apoi mai este problema, cum am spus, a protecției martorilor și aici se fac mari eforturi. Sunt foarte mândru pentru că în șapte ani de activitate am fost implicați în patru crime de masă sau, și niciun martor nu a avut de suferit. Sunt foarte mândru de, mândru de acest lucru. Cred că e loc și de mai bine, însă trebuie să ne uh, axăm pe protecția martorilor, martorilor în anumite țări, dar și în țările vecine. Pentru că aici uh, situația nu este foarte clară, cel puțin în Africa. Deci trebuie să avem o protecție locală a acestor martori. Poate că în Europa lucrurile stau mai bine, dar în Africa, în Chibu, lucrurile sunt mult mai grele. Deci, încă o dată, protecția victimelor este foarte importantă. De exemplu, în Kenya, astăzi, uh, cetățenii trebuie să fie protejați de statul kenian și nu de tribunal. Cetățenii trebuie să fie protejați de poliție pentru că uneori membrii poliției sau forțele de polițienești sunt cele care ucid uh, populația. Deci, trebuie să vă spun că lucrăm cu guvernele și încercăm să vedem cum uh, organizează și controlează ei propriile forțe uh, polițienești și de justiție din țări. Domnule Tanoc, aveți cuvântul, mulțumesc. Uh, îmi pare bine că văd pe domnul de Ocampo. prin murând, vă felicit pentru activitatea dumneavoastră în această funcție. Eu vin, uh, provin din Partidul Conservator din Marea Britanie, care are o poziție similară cu poziția americană uh, legată de uh, stabilirea acestui tribunal penal internațional, care considerăm că este un procedeu, um, o, o procedură sau un precedent care poate fi uh, negativ este clar, clar că în ce privește climatul de impunitate, când vine vorba de genocide, este pur și simplu inacceptabil, mai ales astăzi, în secolul 21, avem o serie de instrumente juridice internaționale în acest sens. Așa că vreau să vă întreb cum putem să îi convingem pe, să convingem principalele superputări superputeri, Statele Unite, China, dar și Israelul, despre necesitatea unui astfel de tribunal. Știu că există o situație paradoxală în care China dorea să uh, meargă al-Bashir la Consiliul de Securitate al ONU într-un context foarte dificil. Deci cum putem să îi convingem pe chinezi și pe americani că ar trebui să accepte uh, tratatul de la Roma și că el poate să răspundă uh, îngrijorilor lor. Da, eu cred că uh, ei sunt destul de relaxați ce privește acest tratat, dar nu-l vor uh, semna imediat. În ceea ce privește uh, China, ea este un partener nesamnatar. Și Rusia ne-a tra- transmis o serie de uh, documente în ceea ce privește Georgia și săptămâna trecută am discutat problema Georgiei cu ei. Iar în ceea ce privește Statele Unite, la început e adevărat, aveți dreptate, erau foarte sceptici, dar situația s-a schimbat. Uh, și în, la Darfur au fost foarte, foarte receptivi. Trebuie să vă spun acest lucru. Marea problemă pentru americani era că uh, procurorul avea puterea și prerogativa de a deschide din proprie inițiativă o urmărire penală. Însă, în Kenya, eu am avut această inițiativă și am fost susținut. Uh, deci, cred că ei s-au uh, schimbat, nu vor uh, semna mâine tratatul, însă lucrurile se mișcă. Și e important să observăm acest lucru americanii nu sunt cei care conduc procesul, dar nu înseamnă că lucrurile nu se vor schimba. Vă mulțumesc. Le mulțumesc o serie de paradoxuri, spune președintele, doamna Melvelghia. Da. Aveți cuvântul? Monsieur le Président. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să fac câteva observații foarte pe scurt am fost foarte fericită, ca și mulți alții, să uh, asist la nașterea acestui tribunal penal internațional, un mare pas înainte. Dar au existat, ați spus, s-au făcut progrese, însă multe state încă nu au aderat la statutul de la Roma, din păcate. Se pare chiar că anumiți membri ai Uniunii Europene poate unul doar, uh, nu dorește să se angajeze plenar în acest uh, statut de la Roma, din cauza acțiunii Statelor Unite în ce privește proprii resortisanți și a impunității respective. Așa că aș dori să știu care este situația acum Cred că Parlamentul ar trebui să-și exprime regretul față de această situație. Așa cum spuneați, Tribunalul Penal Internațional nu poate decât să aplice legile. Asta înseamnă că uh, statele membre trebuie să fi transpus deja în legislațiile naționale aceste texte, acte legislative. Vreau să știu dacă se poate care este situația în toate statele membre ale Uniunii Europene. Cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă o acțiune coerentă uh, pe, pe tot uh, acest dosar. Și da, uh, vă sprijin când spuneți că poliția și justiția în toate aceste state trebuie să respecte drepturile omului. Iar noi aici, la Parlamentul European, trebuie să uh, veghem ca democrația și drepturile omului să fie într-adevăr o realitate. Și în sfârșit, aș dori să știu unde s-a ajuns în ancheta în ceea ce privește Ghinea. I would say what is happening is you and South America and Africa basically are leading the world. Astăzi uh, avem un nou sistem de protecție a populațiilor în multe țări de pe glob. Sistemele care nu sunt în sistemul actual nu înseamnă că nu oferă protecție. Mă gândesc la Sri Lanka, Liban, Birmania, Uneori mi se cere intervenția din partea acestor țări și, din păcate, nu pot să fac nimic. Le spun nu pot să fac nimic pentru că nu sunteți parte din sistem. Sistemul nu este încă uh, universal, însă el conține sute de state de pe glob. Deci, mai avem lucruri de făcut. Și cred că aici rolul UE, rol de lider, este foarte, foarte important. E foarte important să vedeți cum veți decide prerogativele și politicile uh, sistemului uh, Serviciului de Acțiune Externă. Pentru că trebuie să ne asigurăm că toți cei care comit crime sunt uh, traduși în fața justiției. De exemplu, în Costa Rica. Costa Rica a fost foarte activă în la Darfur. Ne-am întrebat de ce a făcut-o și ei ne-au spus că au făcut-o pentru că este o chestiune de principiu. Oricine calcă legea trebuie să fie pedepsit. Avem 26 de țări în lume care nu au armată și Costa Rica este, este cea mai mare. Deci, iată ce situație interesantă. Iată ideea principală Uniunea Europeană are la dispoziție un instrument, un sistem și este clar că ne este greu să ne imaginăm un conflict de astfel de proporții ca cel din Darfur în Europa, însă tocmai noi trebuie să ajutăm pe cei care sunt mai puțin norocoși decât noi să facă ceva și este ceea ce face TPI-ul. Și restul va veni de la sine. Mulțumesc, domnul Deva. Um, perhaps this is Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e o chestiune destul de delicată, dar atunci când se judecă crime comise de foști lideri care se, uh, s-au bucurat de impunitate, mă gândesc de exemplu la Charles Taylor, și întregul proces al anchetei și procesul uh, s-au derulat bine, dar atunci când l-ați închis și în cazul în care va fi considerat vinovat, poate că vor apărea probleme, pentru că uh, există oarecum o ezitare, cum că dacă acești, acești vinovați sunt ținuți în închisoare pe teritoriul Europei, ar reprezenta o amenințare uh, din punctul de vedere a securității. Și mm, Regatul Unit a fost poate singura care s-a oferit voluntară pentru a-și, a lua această povară. Nu eu sunt cel care poate să vă răspundă, nu eu mă ocup de aceste aspecte, e un alt domeniu de competență al tribunalului. Dar eu cred că este normal ca cei care sunt condamnați să fie uh, um, într-o închisoare care se află cât mai aproape de locul în care locuiesc familiile lor. Dar oricum nu eu sunt cel care trebuie să imit un aviz asupra acestei chestiuni. Doamna Hautala, mulțumesc, domnule Ocampo, pentru sinceritatea cu care răspundeți și remarcile dumneavoastră despre țările care încă nu sunt semnatare ale tratatului, dar care totuși uh, participă. Uh, deci aceste remarci mi se par că se pare de vizionare, mai ales în ce privește Rusia și războiul din Georgia. Am o întrebare despre cum veți include în uh, munca Tribunalului Penal Internațional acest caz cu privire la Rusia. Și eu una cred că aspectele legate de respectarea dreptului internațional ar trebui să fie incluse în toate acordurile semnate de Parlamentul European. Și noi ne dorim ca rolul jucat de tribunal dumneavoastră să fie din ce în ce mai vizibil. Și atunci îmi permit să vă fac această sugestie modestă. Poate să fie o surpriză faptul că um, um audierile în tribunalul dumneavoastră, um, procesele nu sunt publice, nu pot să vi se asiști și poate că ar fi mai bine ca ele să fie transmise precum uh, reuniunile noastre pe uh, internet, ca toată lumea să știe cum funcționează această justiție. Uh, eu unul nu mă ocup de așa ceva, uh, totul este prevăzut în statut și eu respect legea. Audierile sunt publice, dar din motive de securitate trebuie să ne uh, întrerupem uh, um, transmiterea, difuzarea acestor sesiuni pe uh, internet, cum spuneam, pentru a respecta securitatea sau confidențialitatea. Uneori, oamenilor le este greu să înțeleagă cum funcționează lucrurile. De ce sunteți prezenți în Africa? În Europa au fost conflicte în urmă cu 50 de ani sau în urmă cu 60 de ani, dar în Africa sunt conflicte astăzi, acum. Dacă vă uitați, deocamdată 30 de state din, sat, din uh, națiunile africane sunt parte ale statutului de la uh, Roma, dar 26 nu sunt. Și apoi există și un conflict în Uniunea Africană, pentru că există acele țări care au făcut modificări potrivit statutului de la Roma și celelalte țări care nu sunt de acord cu aceste prevederi. Și atunci Uniunea Europeană trebuie să aducă uh, un sprijin pentru ca cei vinovați să fie aduși în fața justiției pentru că uh, state precum Sudanul uh, nu sunt partea de la Roma și președintele Bashir nici atât de ei nu au niciun motiv să respecte cererile noastre. Și, cum spuneam, avem și o muncă de prevenire. În Kenya avem să prevenim violențele uh, posibile în anul 2012. Același lucru este valabil și pentru Tanzania. Și dacă în Kenya vor exista uh, probleme în 2012, uh, ele se vor repercuta și asupra Tanzaniei din cauza legăturilor comerciale, din cauza fenomenelor de imigrare și așa mai departe. În Africa este vorba despre supraveghe, de, de, de, de, de a supraviețui. nu trebuie să uităm că există aceste 30 de state care chiar vor să schimbe lucrurile și trebuie să le ajutăm să ținem cont de interesele lor. Trei zile după ce președintele Gaddafi a hotărât să nu coopereze cu tribunalul, eu am fost la sediul um, Uniunii Africane și m-am întâlnit cu președintele Învechi pentru a-i cere sprijinul. Trebuie să știm că ceea ce se întâmplă în Africa este că unii lideri africani vor să schimbe lucrurile și alții sunt împotrivă și trebuie să alegi în care tabără uh, uh, aparții. Mulțumesc, doamna Luna, ce care cuvântul. Vreau să fac uh, referire la ce a spus și colegul Lockbiller cu privire la protejarea victimelor. Știu că s-a creat un uh, fond uh, de indemnizare a victimelor um, care ar trebui să fie um, alimentat din bugetele statelor membre, puteți să ne spuneți câte din statele membre uh, uh, uh, furnizează această finanțare? Puteți să ne spuneți cine deja și-a ținut promisiunea și cine nu a făcut-o ca noi să putem să-i stimulăm? Există deja ceva bani în acest fond? Cum va fi el folosit? Și apoi o altă întrebare. Nu știu dacă deja ați răspuns la ea pentru că am venit un pic târziu. Știu că mai mult de 40 la, uh, uh, din statele semnatare nu au un punct de contact uh, național. Vreau să știu ce progrese s-au făcut în legătură cu aceasta și, în sfârșit,